Există o urgență de a pune pe ordinea de zi de astăzi acest subiect și asta este ceea ce vroiam să vă transmit. Domnule Lambert, vă rog. Mulțumesc pentru explicațiile noastre, domnule președinte. În mod evident, foarte multe lume din această plenară nu dorește să discute situația din Danemarca. Eu cred că e vorba însă de o problemă de credibilitate pentru Uniunea Europeană și pentru această instanță, Parlamentul European, să tratăm statele într-o manieră echitabilă. Ieri am consacrat un timp uh, foarte important și justificat Poloniei și cred că ar merita să consacrăm un timp cel puțin, am făcut același lucru și cu Ungaria, îmi cer scuze, și avem o situație care se dezvoltă în momentul de față în Danemarca și cred că este nevoie să discutăm și despre această situație. Însă în Comisia pentru Libertăți uh, Civile s-a hotărât prin responsabilii ei să amâne lucrurile. Au făcut acest lucru pentru ca să câștige timp și se știe că dacă s-ar fi discutat această chestiune, nu s-ar fi ajuns la votarea în Parlamentul Danemarcei deja al acestei legi. Dumneavoastră spuneți că v-ați consultat cu responsabilii grupurilor politice din Parlament. Eu aș vrea să vă rog să supuneți la vot această propunere, pentru că eu știu că în interiorul grupurilor politice nu toată lumea este de acord cu amânarea acestei dezbateri. Așadar, cel mai bun lucru pentru a verifica ce situație avem acum este să procedăm acum la un vot despre punerea sau nu pe ordinea de zi a plenarei acesteia, situația din Danemarca și eu aș propune să votăm prin apel nominal și apoi vom vedea dacă pierdem, pierdem și dacă câștigăm, măcar putem să punem pe ordinea de zi. Vă mulțumesc! Doamna Țimar, vă rog. Domnule președinte, eu susțin rugămintea din partea domnului Lambert în mod uh, cert și aș vrea să vă spun că sunt destul de mirată și în același timp de uimită să văd că această cerere din partea verzilor, care a fost uh, solicitată la adresa conferințelor președinței, conferinței președinților, a fost uh, până la urmă amânată cu condiția că Comisia Libe să trateze această problemă luni, așa fusese inițial, dar uh, s-a discutat încă de la început că în această în această ședință sau în această sesiune va trebui discutat uh, subiectul și totuși lucrurile s-au schimbat, deși coordonatorii de la LIBE um, au considerat că se poate amâna această discuție. Uh, eu cred că ar trebui de aceea să vedem care este situația, să sondăm mai întâi care este situația, pentru că eu cred că motivația amânării în Comisia Libe este, de fapt, faptul că nu există un semnal, nu trebuie să existe un semnal din partea Parlamentului European înainte să se ia o decizie în Parlamentul danez. Aceasta este motivația pentru amânare și cred că de aceea trebuie să supunem la vot problema. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Intveld. Mulțumesc, domnule președinte grupul meu este de acord că este foarte important să discutăm acest subiect spre deosebire de ceea ce crede domnul lamberts cred că și guvernul danez este nerăbdător să discute cu parlamentul european erau pregătiți chiar să vină săptămâna asta și și da, este important să discutăm înainte de votul din Parlamentul danez, dar cred că este un pic artificial ca acum să uh, ne dăm împinte pentru o plenară acum uh, în această săptămână, pentru că luni mai avem o reuniune libe și vă rog dumneavoastră, domnule președinte, să luați din nou legătura cu președintele Libii, Libe și cu vicepreședinții pentru ca acest subiect să fie pus pe ordinea de zi de luni. Mulțumesc! Domnul Weber, mulțumesc. Domnule președinte, deja luni, la începutul sesiunii plenare, am prezentat care este poziția PP-ului, însă acum situația este nouă, și anume că experții din acest Parlament, colegii de la LIBE și coordonatorii, adică cei care au fost numiți de către de către grupurile politice ca experți pe teme de politică internă au ajuns la concluzia că nu există o urgență pentru a discuta acest subiect. Și cred că și verzii ar trebui să respecte faptul că specialiștii din acest Parlament nu văd o urgență în discutarea acestui subiect. Avem uh, foarte multe ședințe normale care trebuie să aibă loc. Avem de asemenea și uh, alt fapt pe care trebuie să ne bazăm și anume că guvernul danez a fost de acord să vină să participe la această dezbatere și de aceea cred că ar trebui să-i lăsăm pe colegi să-și facă treaba. Aș vrea de asemenea să mai subliniez un lucru. La această legislație din Danemarca este vorba despre următorul lucru, punerea pe picior de egalitate solicitanții de, la, de azil cu da, cetățenii din Danemarca, pentru ca să poată să beneficieze de aceleași drepturi din punct de vedere al ajutoarelor sociale. Și vreau să vă spun că dacă la următoarea legislație și la orice pa care este controversată vrem să montăm Parlamentul și să încercăm să facem pe ideologii, să dictăm care este situația, atunci o să fim nocivi față de proiectul proiectul european. Eu zic că trebuie să respectăm ceea ce face Parlamentul danez. So, Foarte bine, domnilor și domnilor, mai am acum pe lista de vorbitori domnul Vistizen și pe domnul Guerrero Salom și după aceea trebuie să ajungem la o decizie. Domnule Vistizen, vă rog. Øh, Mulțumesc, domnule președinte ar fi o demonstrație nerezonabilă de putere a Parlamentului European dacă am începe să ne amestecăm în activitatea Parlamentului danez. În Danemarca avem un opt-out în acest domeniu care a fost reconfirmat de către alegători. În al doilea rând, dacă ar fi să anchetăm dacă Danemarca e democrație sau nu, ar fi Comisia și domnul Timmermans și nu grupul verzilor din Parlamentul European care ar trebui să facă acest lucru. În al treilea rând, E un proiect de lege, nu a fost încă adoptat de Parlamentul danez, dar știm din prima lectură că există o largă acceptare în Parlamentul danez. E propus de partidul uh, danez uh, din ALDE și e sprijinit de partidul danez membru al HCR și al PPE. Deci poate că n-ar trebui noi să judecăm ce e bine sau rău în state membre pe plan individual. Mulțumesc, domnul Guerrero. Mulțumesc, domnule președinte. În grupul meu ar prefera să respecte decizia conferinței președinților și să îi susțină majoritatea coordonatorilor libe Uh, pentru a discuta ei această situație înainte de a veni în plenare. Cu toate acestea, nu sunt neapărat de acord cu unele dintre argumentele care au fost prezentate acum. Cred că situația din Danemarca este cu siguranță merită o dezbatere aprofundată în acest Parlament și tocmai din acest motiv nu cred că ar trebui să avem o dezbatere așa uh, făcută la repezeală, ci mai întâi ar trebui să avem o dezbatere în Comisia Libe una aprofundată și apoi în plenară. Mulțumesc, domnule Guerrero. Bine, doamnelor și domnilor, cred că este evident care este majoritatea în această aulă. Domnul Lambert dorește însă să voteze despre acest punct pentru a vedea dacă putem să dezbatem la plenară astăzi sau mâine despre subiect. Doamna Intveld a propus ca Comisia Libe să discute lunea viitoare mai întâi încă o dată despre acest subiect. Acestea sunt cele două propuneri diferite. Cred că avem o majoritate destul de clară pentru propunerea doamnei Indvelt aici în uh, aulă. Știu, domnule Lambert, că nu sunteți de acord, dar e destul de evident. Mi-e clar și că nu o să fiți de acord, dar cred că este sarcina președintelui să sondeze majoritatea din plenară. Înainte să trecem la votul între aceste două uh, chestiune. O să votăm mai întâi propunerea doamnei Intveld. Domnul Golniș dorește să ia cuvântul despre regulamentul de procedură. Vă rog. Merci beaucoup, Mulțumesc, domnule președinte. Pe articolul 152 și 154 se bazează regulamentul nostru și în orice caz nici o supunere la vot acestei propuneri n-ar fi fost posibilă imediat. De fapt, articolul 152 din regulamentul nostru e perfect limpede. Ordinea de zi a sesiunii trebuie să fie adoptată la începutul sesiunii. E adevărat că există o posibilitate de modificare în cadrul articolului 154, adică o moțiune de urgență, dar această moțiune de urgență trebuie să fie anunțată mai întâi de președinte, trebuie să fie tradusă apoi în toate limbile oficiale și nu poate să fie discutată ulterior decât în sesiunea care urmează cele anunțului făcut de președinte. Deci, în orice caz, procedura care a fost respectată până în prezent sau care risca să fie urmată până acum era contrară regulamentului instituției noastre. Vă mulțumesc. Domnule nu să citiți foarte intens regulamentul de procedură, știu, dar nu înțelegeți foarte bine. Regulamentul prevede următoarele. Președintele poate să propună să facă o modificare la ordinea de zi. Această acest drept este transferat președintelui, deci eu pot să propun schimbări spontane la ordinea de zi. De aceea am cerut, de exemplu, ieri de la președinții grupurilor un uh, indiciu despre ce părere au despre acest subiect. Consultarea aceasta a arătat însă că există o majoritate care se regăsește și acum în plenară. Majoritatea nu este pentru modificarea spontană a ordinii de zi de astăzi și de aceea nici n-am propus această modificare până acum. Este altceva dacă un deputat din Parlamentul European face o recomandare către plenară pentru ca o comisie să trateze un subiect. Aceasta este chiar și propunerea doamnei Indveld, pe care pot să o accept fără nicio problemă. Pentru că este și ceea ce vom vota acum. Deci acum eu propun să votăm uh, propunerea doamnei Indveld. Vă rog, domnule Lamberts. Vorbim despre o propunere care a fost făcută de conferința președinților și ca atare mai întâi ar trebui să supunem la vot ideea de a discuta în plenară și apoi, dacă această propunere este refuzată, să supunem la vot și propunerea doamnei Indveld. Domnule Lambert, înțeleg poziția dumneavoastră, dar sunt de altă părere. Dacă plenarea are o cerere ca să discute chiar plenara un subiect și dacă trebuie să discute și o comisie despre acest subiect, trebuie mai întâi să votăm. Dacă vedem că majoritatea este într-un, merge într-o direcție și dorește să discute în plenară fără să se treacă prin comisie, atunci sigur aș putea să propun aceasta, dar doamna Indvelt a propus altceva și anume a propus ca săptămâna viitoare Comisia pentru Libertăți Civile luni să discute încă o dată despre acest subiect. Cine este pentru această propunere, vă rog să ridice mâna. Împotrivă. Abțineri? Da. Da, da, verificăm electronic, vă rog. Cine este pentru propunerea doamnei Intveld trebuie să voteze cu da și cine nu este pentru ea cu nu și restul se abține. Deci e vorba de discutarea în Comisia pentru Libertăți Civile și se închide votul acum. Se adoptă. Bun. Mulțumesc și trecem acum la punctul de pe ordinea de zi programul de activități al președinției olandeze, declarațiile Consiliului și ale Comisiei și dau cuvântul în primul rând președintelui uh, Consiliului, domnului uh, Mark Rutte, premierul Olandei. Vă rog. you.